Începem cu rezoluția pe tema drepturilor omului în Crimea și mai ales a tătarilor din Crimea, alineatul 7, avem un amendament oral din partea domnului Plenkovici. Domnule Plenkovici. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește amendamentul oral cu privire la alineatul 7, este doar o corectură tehnică a unei părți a propoziției asupra care am ajuns la un acord în cadrul negocierilor și este vorba de textul la care am ajuns la un acord în cadrul negocierilor și cu care toate grupurile sunt de acord. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Atunci nu trebuie să votăm, înțeleg. Wer kann zustimmen? Cine este de acord? Cine împotrivă? Abțineri se adoptă. Aliniatul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Rezoluția în totalitate, vot apel nominal, s-a deschis votul. Am alea abgestimți. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se adoptă. Trecem la o propunere de rezoluție comună de la șase grupuri, cazul lui Mohamed Ramadan, cine pentru aliniatul 3, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul A, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul O pentru, împotrivă, abțineri. Rezoluția totalitate pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vo propunere de rezoluție de la șase grupuri, amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Rezoluția în totalitate pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează acum propunerea de rezoluție din partea Comisiei Afaceri Externe, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă aliniatul 7 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Vot apel nominal. S-a deschis votul. Am alea. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 18, două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 30. Text original. Două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Rezoluția în totalitatea sa, votat apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea și s-a închis votul. Se adoptă. Acum o uh, nouă propunere de rezoluție din partea AFET cu privire la procesul de integrare, integrare europeană al Kosovo-ului. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, pe regulamentul de procedură, doamna Lunacek, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru următorul amendament la EPPE, s-a ajuns la un compromis înainte de începerea votului. Aș vrea să mulțumesc raportorului, raportorului din umbră de la PPE pentru că a acceptat să retragă amendamentul său, amendamentul 8, și să fie de acord să scoată din paragraful original pasajul următor and calls for de eliberarea legislației în conformitate cu regulamentul, etc. Deci acea parte. Acesta este compromisul nostru cu PPE-ul și vreau să rog tuturor, pe toți uh, raportorii din umbră să fie de acord. N-am avut timp să vă informăm înainte, pentru că chiar s-a întâmplat chiar înainte și vă rugăm să acceptați această schimbare. Mulțumesc! Există vreo obiecție? Nu pare să existe, deci votăm aliniatul 6 în original. Da, aveți obiecții, domnul Adactuson? Uh, Domnule președinte, din partea grupului PPE uh, sunt de acord cu doamna Lunacek. Bun, atunci votăm uh, aliniatul 6, textul original, fără pasajul pe care l-a citit doamna Lunacek. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, Trebuie să verificăm 3, nu e clar. Vă rog, s-a deschis votul la 3, la amendamentul 3. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Rezoluția în totalitatea s-a avut cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Avem o propunere de rezoluție de la 5 grupuri cu privire la situația din Libia. Amendamentul 4 pentru împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Aliniatul 6, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis? Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Aliniatul 11, text original în două părți, prima, do, prima parte, vol cu apel nominal, s-a deschis. A votat toată lumea? Și s-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, tot cu apel nominal. A votat toată lumea. S-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 12, alineatul 12, text original, s-a deschis votul pe votul cu apel nominal. A votat toată lumea. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Considerentul A, două părți, prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă, partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Considerentul B, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Toată rezoluția astfel modificată, vot cu apel nominal, se deschide votul. Ați votat? S-a închis votul. Și se adoptă. Avem acum o propunere de rezoluție din partea regii cu privire la regiunea insulare. Amendamentul 11 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 12 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 1. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis. Se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Da, verificăm 3, sigur, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Toată rezoluția astfel modificată. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Avem o propunere de rezoluție acum din partea Comisiei pentru Dezvoltare Regională cu privire la rolul autorităților regionale la stru- fondurile structurale și uh, EFSI. Aliniatul 2, text original în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul pe rezoluție, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem mai departe pe rezoluția privind situația umanitară în Yemen. Avem o propunere de rezoluție din partea ECR, în primul rând. Cine-i pentru? Da, domnule Preda, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Negociatorii grupurilor politice au căzut la un acord în ceea ce privește amânarea votului până la plenara urmă, mini-plenara următoare. Vă mulțumesc uh, dacă v-ați mulțumit să acceptați acest lucru. Da- Dorește cineva să ia cuvântul pentru această propunere? Pentru? Pentru? Sunteți pentru? Domnul Howitt, vă rog. Uh, mulțumesc foarte mult. Negocierile privind această rezoluție, iată, a dus la punerea pe ordinea de zi, la cererea grupului meu și discuția între S și D și PP. În urma acestei discuții, noi sunt de acord cu, amânta, cu o amânare de două săptămâni, fiindcă are loc o catastrofă umanitară în Yemen și dorim ca noi să ne punem la punct uh, poziția, dar avem o delegație în acest weekend și uh, hotărârea noastră va fi sprijinită de amânarea acestui vot. Unii spun că este vorba despre un complot de a submina uh, poziție, o poziție puternică a Parlamentului European. Eu mă bucur foarte mult că există această poziție puternică și mă bucur foarte mult că și PPE-ul s-a alăturat textului comun. Știu că la reuniune nu erau, alături, nu erau alături și ei, dar iată că cea mai bună modalitate de a influența principiile în care credem este aceasta, după părerea mea. Um Împotrivă, domnul Castaldo, să știți că domnul Smith luase cuvântul înaintea noastră. Domnul Smith vrea primul. Mulțumesc, domnule președinte. respect pe raportor, dar nu suntem de acord cu această amânare. Situația în Yemen este foarte gravă. Am lucrat de mult timp la această rezoluție. Există o majoritate aici uh, pentru a avea o poziție progresivă la un conflict uh, urgent, unde mor oameni în fiecare zi. Deci nu există niciun motiv întemeiat pentru a, nu, pentru a nu vota acum. Trebuie să votăm. Avem o majoritate pentru a avea o poziție bună, progresivă, deci uh, nu avem motiv de amânare. Mulțumesc! Mulțumesc. Eu aș vrea să votăm acum amânarea. Cine este pentru amânare? Cine e împotriva? Haideți să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă și deci se amână acest punct de pe ordinea de zi a votului și trecem acum la propunere comună de rezoluție din șase grupuri cu privire la crimele împotriva minorităților religioase de către ISIS. Cine este pentru primul amendament împotrivă? Abțineri se adopt, respinge. Aliniatul 10, text original, vot confer nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Am rezoluția în totalitatea sa pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Am votat, da. Trecem la explicațiile de vot acum. Și ca de obicei vreau să rog colegii să iasă în mare liniște din sală. Cei care nu doresc să urmărească explicațiile de vot.